răspuns și își va face vocea auzită ca să nu mai fie așa îndepărtată de cetățeni și să arate că poate fi apropiată de cetățeni. Președintele, mulțumesc, mulțumesc doamnă. Suntem la finalul dezbaterii pe acest subiect, o dezbatere scurtă privind uh, inundațiile din Europa, care au avut loc în Europa anul acesta. Următorul punct pe agenda, pe ordinea de zi, declarațiile Comisiei și uh, Consiliului privind cea de-a 10 aniversare a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate 1 privind femeile, pacea și securitatea. Aș vrea să, urez bun, să le urez bun venit reprezentanților Consiliului și Comisiei și voi da cuvântul mai întâi reprezentantului Consiliului, domnul Olivier Chastel. Domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, am onoarea să iau cuvântul în această dezbatere în numele uh, Lady Ashton, un altul reprezentant pentru politica externă al Uniunii. Permiteți-mi mai întâi de toate, domnule președinte, să mulțumesc Parlamentului European pentru interesul constant pe care îl manifestă față de această temă, femeile, pacea și securitatea și să vă reamintesc faptul că Parlamentul a fost prima instituție care, la o lună după adoptarea rezoluției 1325, a pledat pentru implementarea acesteia uh, prin intermediul unei rezoluții aprobate în această instituție. După 10 ani putem constata că s-au realizat unele progrese. Avem în acest moment un cadru internațional întărit destul de mult, în special grație adoptării în 2009 a rezoluției 1888 și 1889 nominalizarea primului reprezentant special al Națiunilor Unite privind uh, violența împotriva femeilor în conflictele armate a fost o etapă semnificativă. Mai mult, în acest moment există mai mult de 20 de planuri naționale adoptate de uh, parlamente. Și totuși problema rămâne, problema violenței rămâne și uh, realitatea este că protecția femeilor în uh, situații de conflict, precum și participarea lor la procesul de menținere a păcii și de reconstrucție rămân uh, dincolo de angajamentele luate, sub angajamentele luate. Protecția femeilor și fetițelor în cadrul conflictelor și în special violența sexuală continuă să distrugă vieți și asta se întâmplă într-o, cu impunitate totală într-un mare, într-un mare număr de cazuri. Uniunea Europeană este hotărât angajată uh, în aplicarea rezoluției 1325 și a rezoluțiilor uh, care au decurs din aceasta. Dispunem astăzi de o politică solidă a Uniunii Europene în ce privește problema femeile, pacea și securitatea, care acoperă toate aspectele relațiilor externe ale Uniunii Europene, de la gestiunea crizelor uh, și ajutorul umanitar sau ajutorul pentru dezvoltare. Aș dori să citez aici câteva realizări concrete. Una dintre acțiuni constă în schimbul de bune practici și în acest scop experții instituțiilor Uniunii Europene și statelor membre participă în mod regulat la un grup de lucru. Acest proces a permis creșterea numărului de programe la nivel național. 10 state membre au în acest moment un plan de acțiune național și două alte pregătesc astfel de planuri. Uniunea Europeană dispune de o serie de programe care răspund la nevoile femeilor și fetițelor aflate în situații de conflict și post-conflict, cum ar fi finanțarea unor servicii medicale pentru victimele violențelor sexuale. În mai puțin de 2 ani, acest program a finanțat proiecte în 67 de țări, într-un total de peste 300 de milioane de euro. Uniunea Europeană a început să utilizeze un sistem care să permită urmărirea aspectelor legate de gen în aceste programe de cooperare pentru dezvoltare. Uniunea dispune de consilieri și de puncte de contact uh, uh, pe, dedicate problemelor de gen în toate cele 13 misiuni de securitate și de apărare comune pe care le desfășoară, precum și puncte de contact uh, de acest gen în cele peste 80 de delegații ale Uniunii. Suntem pe cale să finalizăm un raport care trage concluziile învățate din politica de securitate în legătură cu chestiunile de gen Uh, Uniunea Europeană, de asemenea, colaborează strâns cu societatea civilă pentru a favoriza participarea femeilor în uh, domeniul păcii și securității. Pentru anul 2011 prevedem proiecte specifice pentru susținerea unor, creării unor rețele de femei în țări afectate de criză, pentru un buget estimat de 2 milioane de euro. Mai multe delegații ale Uniunii Europene au organizat zile uh, cu porți deschise pentru a marca a 10-a aniversare a acestei rezoluții 1325 și pentru a se întâlni cu grupuri locale de femei locali, locale din Bosnia, Kosovo, Irak, de exemplu. În octombrie, Uniunea Europeană și uh, Europa, Uniunea Europeană au organizat la Addis Abeba un seminar pentru societatea civilă pentru a face uh, recomandări, recomandări privind acțiuni eh, comune Uniunea Europeană, Uniunea Africană. Și în ce privește angajamentele reînnoite și măsurabile, cuantificabile, dorim să dezvoltăm până la sfârșitul anului elementele standard de formare în materie de gen, drepturile omului, drepturile copilului, care să fie utilizate pentru eh, trainingul personalului din misiunile politice și misiunile de securitate și apărare comune. Să dezvoltăm până în 2013 strategii locale de implementare a rezoluției 1325 în ce privește cooperarea pentru dezvoltare în cel puțin 60% din țările aflate în conflict sau post-conflict și, în fine, să facem rapoarte regulate privind implementarea angajamentelor uh, Uniunii utilizând 17 indicatori care au fost adoptați în iulie 2010 și primul raport este în curs de finalizare. Pe 26 octombrie anul acesta, Uniunea Europeană a participat la o dezbatere în Consiliul de Securitate cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a rezoluției 1325 Înainte chiar, președinția belgiană organizase trei evenimente la nivel ministerial, la nivel înalt și la nivel de experți, la Bruxelles, New York și Geneva, pentru a sensibiliza uh, în legătură cu această problemă și a formula recomandări. În consecință, Uniunea Europeană a pledat cu putere pentru întărirea monitorizării internaționale a aplicării rezoluției 1325, în special susținând uh, ideea indicatorilor, ansamblului de indicatori dezvoltați de Secretariatul General și Uniunea Europeană cere acum acum implementarea rapidă și operațională a acestor indicatori. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru discursul nostru în numele Consiliului. Acum dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Joaquin Almunia. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Aș dori să mulțumesc președinției belgiene pentru ceea ce a declarat în, pe această temă. Comisia Europeană susține pe deplin ceea ce a declarat reprezentantul Consiliului. Aș dori să adaug totuși trei puncte la ceea ce s-a spus deja. În primul rând, aș dori să spun că sunt pe deplin de acord cu președintele în exercițiu care că au existat într-adevăr progrese, pentru că există 29 de planuri naționale care au fost stabilite în toată lumea, în diferite țări. Avem un prim reprezentant la nivel înalt al ONU pentru subiecte care țin de violența împotriva um, femeilor în cadrul conflictelor armate. Comisia Europeană consideră că trebuie să facem mai multe pentru a preveni violența împotriva femeilor și fetițelor, atunci, mai ales atunci când vorbim despre uh, violență sexuală, pentru că acest lucru, acest fenomen încă se întâmplă și distruge viața multor oameni. Uniunea Europeană ar trebui să stabilească un uh, exemplu prin uh, adoptarea acestor uh, rezoluții și a celor care au derivat din ea, pentru că este extrem de important să fim atenți la nevoile acestor femei și fetițe care au fost afectate de violență în situațiile conflictuale și postconflictuale și trebuie să înființăm uh, programe care să financeze uh, oferirea de servicii medicale supraviețuitoarelor acestor acte de violență. Trebuie să existe o muncă de echipă cu societatea civilă pentru a face acest lucru și, bineînțeles, trebuie să cooperăm și cu Națiunile Unite astfel încât să stabilim niște indicatori indicatori care sunt deja în curs de dezvoltare de către Secretariatul General. Bineînțeles, trebuie să luăm și alte măsuri în acest sens. Doamna baronesă Ashton, care este înaltul reprezentant pentru politică externă, a numit-o pe doamna Rosalind Masa ca prima femeie responsabilă pentru Sudan. Președintele, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru discursul dumneavoastră. În numele PPE, doamna Edith Bauer. Köszönöm szépen, elnök úr! Mulțumesc, domnule președinte! Consiliul de Securitate al ONU uh, a adoptat acum 10 ani rezoluția 1325. Aceasta a fost un pas istoric. Comunitatea internațională a făcut acest lucru în urma experiențelor tragice ale războiului din Balcani. Iar uh, Societatea civilă are de suferit de cele mai multe ori în război, iar societatea civilă se compune în mare parte din femei. Aici este vorba despre viol asupra femeilor și nu este o întâmplare că Convenția de la Geneva recunoaște termenul de genocid și îl epuizează pe acesta. Stigmatizarea face viața femeilor în etapa de post-conflict imposibilă, pentru că această aceste, aici apar probleme și victimele nu mai pot trăi în situațiile de până atunci. De aceea nu mai putem accepta o asemenea situație. Trebuie să existe o politică pentru femei coordonată și în acest sens trebuie să luptăm împotriva violenței care este exercitată asupra societății civile. Toate lucrurile acestea trebuie să aibă un ecou. În zonele de război, femeile sunt violate în continuare. Femei care apoi sunt respinse de către familiile lor, deci cad de două ori victima acestor calamități. Peste 8.000 de femei au fost violate în Congo. Haideți să ne gândim la uh, lagărul din Ashrafi, unde femeile până în prezent nu pot trăi în siguranță. Deci, această dorință a noastră este justificată și anume ca trupele de pace să fie Uh, prezente și ele să fie compuse în mare majoritate din femei, pentru că femeile sunt foarte importante și trebuie să joace un rol la fel de important și mult mai activ în procesul de pace. Nu putem să acceptăm că ele sunt numai niște actori pasivi și doar devin victime. Deci mă bucur că Comisia face pași importanți pe această direcție. Vă mulțumesc! În numele S și D, doamna Maria Eleni Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Sărbătorim a 10-a aniversare a adoptării rezoluției Consiliului de Securitate ONU 1325 privind pacea și securitatea. Această aniversare este mai importantă decât niciodată pentru că femeile și copiii sunt în continuare victime ale conflictelor armate sutele de cazuri de violuri care se produc în zonele de conflict arată că violul și violența sexuală sunt folosite ca un instrument militar pentru a umili inamicul. Soldații, urmând ordinele superiorilor, superiorilor lor, violează și uh, dacă aceste violuri se produc în public, atunci impactul asupra femeilor este și mai uh, rău femeile sunt stigmatizate, ostracizate, uneori sunt chiar ucise în așa numitele crime pentru onoare. Cred că trebuie să luptăm împotriva acestor lucruri și să punem capăt acestor crime de război oribile. De asemenea, trebuie să întărim controlele peste tot și căștile albastre, soldații ONU, de asemenea, au o responsabilitate să facă acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că uh, pedepsele sunt uh, foarte severe pentru astfel de activități. Avem nevoie de training, de activitate, de educație și trebuie să transmitem un mesaj foarte clar și anume că Uh, vorbim serios. În ce privește uh, rezoluția 1325, acolo se spune că femeile pot fi parteneri egali în promovarea păcii și securitate. Securității scopul tuturor este să dăm putere femeilor Uh, să le dăm uh, posibilitatea să uh, depună mărturie la cursurile internaționale de justiție și de asemenea să facă acțiuni de reabilitare economică și socială. Protecția femeilor este o condiție necesară dacă vrem să oprim utilizarea violenței sexuale ca instrument de război. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamnă. Doamna Norica Nicolai, în numele liberalilor și democraților. It's not present, as I see now. Nu este prezent în sală, după cum văd, spune președintele. Acum, în numele verzilor, doamna Barbara Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Solicităm uh, dreptate ca pentru toată lumea în zonele de conflict. Și acest lucru reprezintă un drept al tuturor și a devenit o temă foarte importantă pe care o tratează și Consiliul de Securitate al ONU. Adoptarea rezoluției 1325 a fost un pas important de implicare al femeilor în procesul de luare de decizii și de pace. De pe atunci, uh, secretarul ONU Kofi Annan a solicitat ca să se adopte niște planuri de acțiune naționale în vederea transpunerii acestei rezoluții 1325. Până acum s-au făcut pași importanți, uh, țări europene precum Suedia și Marea Britanie, dar și țări africane precum uh, Liberia sau uh, Coasta de Fildeș au acționat pe această direcție și eu cred că toate statele membre trebuie să adopte asemenea planuri de acțiune, țări care, precum și țara mea, Germania, s-au uh, nu au făcut acest lucru până acum și s-au eschivat de la a o face. Această perspectivă, tratarea egală a celor două genuri la nivel internațional, a câștigat tot mai mult în importanță. Este vorba despre un nou, despre numirea unui nou uh, îmbuternicit uh, la nivel internațional pentru uh, egalitatea de șanse, dar toate acestea sunt măsuri care sunt abia la început. Ele trebuie susținute și vom aici de susținerea combaterii violenței împotriva femeilor și a fetelor și există o serie de rezoluții și programe care trebuie intensificate. Este de asemenea vorba despre susținerea identificării urmăririi penale a făptuitorilor. Și aici privim lucrurile în contextul reformei judiciare de la fața locului, pentru că este foarte important ceea ce a spus domnul Chastel, și anume că cele 200 de milioane de euro să fie puse la dispoziție pentru ca această rezoluție să fie susținută. Și vreau să atrag atenția asupra unui lucru, și anume asupra necesității uh, implicării ONG-urilor care se ocupă de acest domeniu al femeilor și combaterii lupt, uh, violenței asupra femeilor. Svensson. Mulțumesc, doamna Eva Britt Svensson, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Femeile și copiii sunt victime în războaie și situații conflictuale violențele și abuzurile sexuale sunt folosite drept armă în cadrul acestor conflicte și femeile sunt victime, au fost transformate în victime, dar sunt într-adevăr victime, numai că nu sunt doar atât. Și au devenit mai vizibile acum în urma numirii acestui înalt reprezentant. Dar, cum am spus, nu sunt doar victime, ci sunt actori importanți și participanți indispensabili pentru în uh, activitatea de creare a unei păci și a unei democrații într-o lume postconflictuală postconflictuală. Totuși, în ciuda faptului că au trecut 10 ani de la adoptarea acestei rezoluții 1325, femeile rămân vizibile doar ca victime ale violenței. Numai că rolul lor uh, în procesul de reconstrucție rămâne în continuare invizibil. În ciuda faptului că Știm foarte bine că femeile au un rol foarte important de jucat în acest uh, sens. Uh, Uh, doar bărbații sunt cei care au influență de plină asupra deciziilor luate. Cred că este timpul să, să aducem mai multă vizibilitate rolului femeilor în um, activitatea de după război. Și trebuie să ținem cont atunci când oferim ajutor pentru aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, doamna Svensson. O să-i dau acum cuvântul domnului Pașca în numele EFD pentru un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea este unul dintre ultimele documente în care toate statele lumii și-au arătat respectul față de femei. Toate prevederile acestei rezoluții au un sens profund. Ele reacționează la anumite probleme care apar de multe ori în relația dintre femei și bărbați și care apar în viața de cu zi cu zi. Femeile de multe ori cad victimă agresiunilor sexuale în țările civilizate să recunosc obligațiile și angajamentele care reies din rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. În aceste țări există multe eforturi de a se lua măsuri adecvate astfel încât rezoluția să fie aplicată. <clears throat> Există probleme foarte serioase care trebuie tratate în ceea ce privește uh, situația femeilor. Vorbim aici despre uh, Africa Centrală sau anumite țări asiatice. Țări în care uh, regimul militar uh, este unul dominant și acolo drepturile se bazează pe alte valori decât cele pe care le recunoaște societatea noastră. Cred că în primul rând, ar trebui să ne concentrăm asupra acestui domeniu. Ar trebui să luăm măsuri la nivel de Uniune Europeană, astfel încât Uniunea Europeană să joace un rol mai important, să facă o presiune mai mare asupra regimurilor care încalcă drepturile fundamentale ale populației sale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pașca! Și acum, din partea neafiliaților, doamna Morvai. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, azt hiszem, hogy mindenki könnyen tudna. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna, domnule președinte. Cred că toată lumea poate să oferă un răspuns simplu atunci când vine vorba despre grupurile de oameni care, cărora li se permite doar un rol minim în luarea de decizii atunci când vorbim despre decizii economice, financiare sau politice dar într-o foarte mare măsură grupul acela este reprezentat de oamenii care suportă cel mai mult consecințele și mă gândesc aici la femei, mai ales atunci când vorbim despre conflicte, subiectul dezbaterii de astăzi. Atunci când vorbim despre economie, femeile sunt cele care trebuie să pună mâncare pe masa familiilor lor. Ele sunt cele care suferă de sărăcie împreună cu copiii într-o foarte mare măsură și cred că acest lucru este ar trebui să fie analizat și dacă vedem conținutul rezoluției ONU, femeile ar trebui să primească un spațiu mai mare de manevră și un rol mai important în luarea deciziilor, pentru că aceste decizii le afectează soarta. Femeile sunt afectate de conflictele armate. Să luăm, spre exemplu, conflictul din Gaza, pentru că femeile au grijă de răniți, de cei care au fost răniți în urma activităților brutale desfășurate de statul Israel. Ei, ele sunt cele care îngrijesc copiii care uh, pot să rămână handicapați pe viață. Într-o foarte mare măsură, femeile sunt cele care fac toate aceste lucruri. Și vedem că au existat bombe care au distrus școli, uh, drumuri, infrastructură și trebuie să ne gândim și la asta atunci când vorbim despre femei și despre suferința pe care o îndură. Președintele, mulțumesc, doamna Morvai. O să-i dau acum cuvântul uh, o, domnului Filip Juvan pentru două minute. Doamna președinte, dragi colegi, în zonele de conflict, recursul la violență împotriva femeilor se înscrie în cadrul unei tactici deliberate. Violul este o practică masivă, sistematică și planificată este o armă de război și, bineînțeles, trebuie să condamnăm aceste violențe. Însă, dincolo de simpla condamnare, declarațiile nu sunt suficiente. Uh, trebuie să găsim căi de a acționa și de aceea, dragi colegi, vă propun să reflectăm la trei direcții de acțiune. Prima direcție, cred că trebuie să fim convinși că în toate situațiile de conflict uh, unde intervine, Uniunea Europeană trebuie să favorizeze organizațiile locale ale femeilor. Respectul principiilor alimentare de libertate și de justiție va fi întărit dacă el s-ar baza pe femei, femeile de peste tot. Vom da vom promova problema respectului demnității umane și a egalității și fraternității care sunt valori ale Uniunii Europene și atunci lucrurile vor progresa a doua cale de acțiune. Atunci când noi, europenii, participăm la operațiuni de ajutorare a unor țări în reconstrucție, trebuie să ne gândim la posibilitatea de a cere guvernelor și autorităților uh, locale uh, de la fața locului, să existe cote pentru femeile din zona respectivă. Mai gândesc, de exemplu, la palestinieni pe care finanțăm aproape 100%. Cred că ar trebui să le cerem să stabilească niște cote pentru femei în posturi de responsabilitate politică și cred că situația din Orientul Mijlociu ar n-ar decât să beneficieze de o astfel de măsură. Și a treia cale de acțiune, peste tot intervenim cu mijloace uh, civile sau politice sau militare în toate aceste situații, ar trebui să ne angajăm încurajăm să, uh, sigur, să acționăm adaptat la situație, uh, să acționăm uh, prin intermediul femeilor aflate în rândul propriilor noastre trupe și în, pro, în propriul nostru personal. Deci dacă am avea mai multe femei, probabil că am fi mai bine primiți de populația locală și am avea o relație mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Juvan. Domnul Tarabela, două minute și jumătate, vă rog. Doamnă președinte, dragi colegi, acum 10 ani Consiliul de Securitate ONU a adoptat pentru prima oară în istoria sa o rezoluție referindu-se la situația uh, specifică a femeilor în zone de conflict. La 10 ani după această rezoluție, mii de femei sunt în continuare violate în țările aflate în război, cum ar fi Congo. Eu însumi am denunțat impunitatea de care se bucură uh, cei care fac asemenea lucruri de ani de zile aceste barbarii sunt uneori uh, comise chiar dacă pe teren se află forțe ONU. Și cred că uh, acest scop are nevoie de ambiție politică, dar și de finanțare adecvată, în primul rând formarea personalului european și internațional și sensibilizarea uh, Iertați-mă, domnule deputat, puteți să vorbiți mai încet pentru că interpreții nu vă pot urmări. Trebuie să-i facem să înțeleagă pe toți că Uh, înțelegerea problemelor de gen crește eficacitatea în toate sectoarele. Trebuie să punem sfârșit, uh, să, dăm, să anulăm uh, impunitatea celor care comit astfel de crime. De asemenea, trebuie să creștem resursele financiare date Uniunii Europene pentru problemele de gen și drepturile omului. Trebuie deci, și niște mecanisme de evaluare a progreselor în uh, acest domeniu. Constat, așa cum a spus și ministrul Șastel, că s-au făcut eforturi, mai ales schimburi de bune practici prin intermediul participării la un grup de lucru și că mai mult de 10 țări au acum uh, plan de acțiune. Aș dori ca și celelalte 17 să aibă cât mai repede. Vreau să știți că am mari speranțe în legătură cu viitorul Serviciu de Acțiune Externă al Uniunii Europene și sper că acolo va fi o participare egală între femei și bărbați, mai ales în acțiunile pe teren și nu trebuie să uh, ignorăm niciodată importanța femeilor în rezolvarea conflictului și nevoia de a stabili o comunicare bazată pe încredere între uh, misiunile internaționale și uh, populația din țările respective. Mulțumesc, domnule Tarabela. Doamna Figurei, doamne și jumătate, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Este foarte important să atragem atenția asupra unui lucru și anume asupra efectelor negative pe care le au războaiele asupra fetelor și femeilor, tocmai în vremurile noastre actuale. Războaiele din Irak, din Afganistan, acestea există și consecințele sunt îngrozitoare, iar crizele declanșate în Sahara de Vest, în Maroc, în Palestina, în Israel, sunt și ele îngrozitoare. Nu trebuie să uităm că apar și noi amenințări la Lisabona s-a desfășurat uh, summitul NATO și uh, s-a stabilit, s-a adoptat un nou concept strategic, iar sâmbătă a existat o demonstrație pașnică la Lisabona. S-a spus pace da, NATO nu, iar uh, mii de femei și bărbați s-au exprimat în favoarea păcii, au demonstrat pentru pace, siguranță, dreptate socială și au spus că trebuie să existe o uh, dotare nucleară, o armare în acest sens. S-a demonstrat de asemenea pentru drepturile popoalelor. În uh, Irlanda va exista o, se va desfășura mâine o grevă generală. Aici este vorba despre nedreptățile sociale care se adresează mai ales împotriva femeilor, femei care lucrează, de exemplu. Important este progresul social. Este un lucru la care nu se poate renunța dacă dorim să obținem pace. Mulțumesc, domnul Cucai, două minute. Mulțumesc, pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. A ja chcem zdvor... Mulțumesc. Doresc și eu să salut Uh, rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, pentru că importanța sa privind femeile, pacea și securitatea este foarte mare. Este pentru prima dată când ONU a recunoscut rolul femeilor în ceea ce privește prevenirea conflictelor și păstrarea păcii. În ultimii 10 ani s-a investit foarte mult astfel încât acest obiectiv să fie atins. Cu toate acestea, Violența împotriva femeilor, abuzul asupra acestora, este o caracteristică a conflictelor. De multe ori uh, se ajunge la fapte de violență sistematice asupra femeilor în timpul conflictelor și în situațiile post-conflictuale. Nu doresc să numesc cifre acum, însă există într-adevăr evenimente îngrozitoare la Darfur, la Congo, la Rwanda, Liberia, Sierra Leone sau în Bosnia. Ele au avut loc. Personal am cunoscut multe femei care au căzut victimă um, unor acte de, violentă în, de violență în fosta Iugoslavie în vreme de război, iar amintirile acestor femei sunt îngrozitoare. Aceste femei au fost torturate, au fost violate, multe au fost excluse din societate după conflict. Finalul unui conflict uh, nu oferă garanții referitoare la sfârșitul violenței asupra femeilor și aceste lucruri trebuie luate în considerare. Protecția și implicarea femeilor la crearea procesului de pace și a siguranței, acesta este obiectivul principal al rezoluției 1325. Din păcate, în multe cazuri lucrurile nu se întâmplă conform acesteia. Eu sunt de părere că există o șansă reală ca totul să se schimbe. Sunt de părere că voința politică trebuie să existe astfel încât să se creeze condițiile reale pentru transpunerea rezoluției în practică. De aceea uh, trebuie să existe posibilitatea pentru femei de a face acest lucru și doamna Ashton uh, este bine să se implice pentru că în acest fel Uniunea Europeană va putea juca un rol mai important la implementarea acestei rezoluții. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule Cucan. Și acum un minut, doamna Lözing. Mulțumesc. Femeile și copiii în continuare sunt afectați supraproporțional de către războaie și situații conflictuale. Femeile nu pot, să, nu pot fi uh, abuzate cu justificarea unei legitimări de război. Intervențiile militare nu au dus la asigurarea drepturilor femeilor. Din păcate, noi a trebuit să constatăm chiar contrariul. În Afganistan, situația femeilor din prezent, prin război, a devenit una și mai grea. Rezoluția 1325. Aceasta trebuie să ducă la prevenirea conflictelor și la implementarea măsurilor civile în situații de război. De aceea, mi se pare inacceptabil că această rezoluție este interpretată astfel încât numărul de femei uh, la uh, lupta în războaie să fie crescută. Este nevoie de ajutor, uh, de susținere pentru aceste femei. În conflictele armate sunt trimise femei care sunt încă minore. Ele cad victima acestor războaie. Nu se poate accepta așa ceva. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Începem acum procedura Catch the Eye, procedura intervențiilor spontane. Am patru vorbitori pe listă. Doamna Estrela. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. S-a făcut deja referire aici la uh, rezoluția Consiliului de Securitate și la diversele planuri uh, de dezvoltare și la rezultatele obținute. Adevărul este însă că în continuare femeile sunt Uh, principalele victime ale conflictelor armate și uh, deși ele de multe ori nu au nimic de spus în legătură cu ce se întâmplă în țările lor, Uh, femeile trebuie implicate în, prevenire, în activitățile de prevenire a conflictelor. Dacă ar fi mai multe femei în, în poziții politice înalte și implicate și în procesul de luare deciziilor economice, atunci cred că ar fi mai multă pace și mai multă securitate în lume și am beneficia cu toții de o mai mare dezvoltare și de condiții de uh, viață mai bune. Din acest motiv avem nevoie de mai multe femei în poziții de decizie la toate nivelurile societății și acest lucru a fost pus deja aici femeile femeile trebuie să participe în procesul de uh, menținere a păcii și de instaurarea păcii. Acest proces nu trebuie să fie condus doar de bărbați. Președintele, mulțumesc, doamna Pârvanova. Doamna președinte, atunci când vorbim despre femeile în zonele de conflict, trebuie să recunoaștem că în ciuda semnalelor bune în această direcție, cum ar fi numirea unui uh, reprezentant special al um, secretarului general al ONU pentru violența în conflicte, Există în continuare necesitatea de a conștientiza mai bine și de a lua mai multe măsuri, uh, inclusiv măsuri politice în acest domeniu. Trebuie să subliniez că guvernele și parlamentarii, instituțiile și um, societatea civilă trebuie să coopereze pentru aceste obiective comune și pentru îndeplinirea obiectivelor mileniului. Atunci când vorbim despre egalitatea de gen, trebuie să ne asumăm un angajament comun pentru promovarea acestui subiect, promovând mai bine femeile pentru, în efortul de a preveni războaie, de a restabili pacea și de a uh, reconstrui uh, după conflict. Femeile pot să uh, aibă un rol în acest sens dacă sunt sprijinite și, în concluzie, trebuie să spun că Uniunea Europeană are un rol crucial pentru avansarea acestor obiective și pentru găsirea unor soluții durabile. Este responsabilitatea noastră primară și este rolul nostru politic pentru a ajuta femeile din zonele de conflict prin prevenirea războaielor și păstrarea păcii. Mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc. Doamna Dodds. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș vrea să-mi exprim susținerea pentru rezoluția 1325 și să vă atrag atenția asupra situației din Irlanda de Nord, acolo unde avem un sector foarte activ al drepturilor femeilor uh, și care a avut un efect foarte bun asupra țării. Înainte de a veni în Parlamentul European, am reprezentat uh, Belfastul de Vest în adunarea Uh, parlamentară a Irlandei de Nord și alte zone care au fost răvășite, distruse de 30 de ani de violență din cauza campaniei teroriste a republicanilor irlandezi și din cauza violenței intercomunitare. Uh, și în timpul acestor ani, ani, centrele femeilor au fost un punct de susținere, au întărit capacitățile comunității și au creat legături cu alte grupuri de femei din alte comunități. Erau femei obișnuite care și-au dovedit capacitățile de lider, de uh, modele pentru alte țări și alte comunități care se confruntau cu terorismul și cu violența. Astăzi, grupuri cum ar fi Shankle Women's Center sau Foil Women's Network

chestiuni. fără îndoială celelalte uh, elemente de implicare este uh, necesar să fie susinute de o susinere financiară coerentă venită într o strategie a proiectelor noastre de dezvoltare. vă a cerut cuvântul. Výročie rezolúcie 1325 organizácie... Mulțumesc! Uh, aniversăm acum cea de-a 10 aniversare a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. Am uh, niște temeri referitoare la faptul dacă putem controla într-o suficientă măsură dacă rezoluția respectivă va fi implementată sau nu. Situația se îmbunătățește numai foarte încet. Ne este greu să le ajutăm femeile, însă dorim să facem acest lucru. Vrem ca acestea să se integreze în societate, indiferent de proveniența acestora. Uh, activitatea lor și misiunea lor începe deja în familie. Femeile sunt răspunzătoare pentru creșterea copiilor, ele trebuie să trăiască o viață fără să fie jignită, fără să fie dezumanizate. Ele sunt cele care se implică în conflicte, în conflicte de război. Femeile sunt cele care nu se pot simți sigure în familiile lor și în națiunea lor. Și dacă nu se întâmplă așa, atunci nici nu putem vorbi despre pace. Mulțumesc, doamne Zaborska, și cu aceasta încheiem uh, partea de Catch the Eye. Urmează din nou domnul Șastel în numele doamnei Ashton. Domnule ministru, aveți cuvântul. Doamne președinte, dragi colegi, Evident, sunt de acord cu marea majoritate a punctelor exprimate în această dezbatere. Cum să nu fiu de acord mai ales cu îndemnurile domnului Juvan sau Tarabela în legătură cu modul în care crearea Serviciului European de Acțiune Externă trebuie să reprezinte o oportunitate majoră de întărire a politicii Uniunii în ce privește femeile, pacea și securitatea. Așadar, procesul de creare a serviciului uh, trebuie să ia în considerare provocarea permanentă a nevoii de a asigura o reprezentare mai bună a femeilor la toate nivelurile, la absolut toate nivelurile, până la cel mai înalt nivel. Uh, Lady Ashton foarte clar a luat măsuri în această direcție. De exemplu, în acest moment avem uh, prima femeie reprezentant special al Uniunii, uh, doamna Rosalind Manston, reprezentant special pentru Sudan. De asemenea, 29 de poziții înalte din delegațiile Uniunii Europene sunt ocupate de femei. Sunt șapte, printre acestea șapte femei șefe de delegații, deci o creștere cu 50% a numărului femeilor în funcții de acest nivel. Uh, și în același timp cu eforturile pe care le face Uniunea pentru a-și întări capacitățile în domeniul uh, de gen al păcii și securității, credem că este important să sensibilizăm și alte organizații și țări și asta să meargă mână-mână cu activități de training, de formare specifică, mai mulți v-ați referit la această problemă, activități dezvoltate în cadrul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, prin care susținem uh, Națiunile Unite în implementarea rezoluției privind femeile, pacea și securitatea în regiuni uh, foarte uh, vizate, cum ar fi Pakistan, Afganistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan și Valea Fergana, deci în Uzbekistan, după aceea în Kirghistan, în Tajikistan și, în fine, Uniunea Europeană continuă să creadă în importanța creșterii responsabilizării la nivelul global la nivel uh, mondial, credem că și Consiliul de Securitate trebuie să aibă un grup de lucru care să măsoare progresele făcute în aplicarea rezoluției 1325 și să facă recomandări Consiliului pentru a răspunde la provocările și lacunele existente și pentru a accelera uh, implementarea acestei rezoluții. De asemenea, Uniunea Europeană a cerut Consiliul de Securitate să-și întărească eforturile în lupta împotriva impunității. Măsuri țintite și graduale trebuie impuse împotriva tuturor părților aflate în conflict și responsabile de violări grave ale drepturilor femeilor, sunt convins că Parlamentul European va continua să susțină eforturile Uniunii și ale statelor membre, de asemenea, în acest domeniu. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule ministru. Doamnelor și domnilor, am primit șase propuneri de rezoluție din partea diferitelor grupuri politice pe acest subiect. Însă, ne aflăm la sfârșitul dezbaterii, iar votul rezoluțiilor va